Trecem acum la vot. Primul punct de pe ordinea de zi este alegerea ombudsmanului. Aș dori să vă rog să fiți atenți pentru că trebuie să încercăm să arătăm lumii că suntem un parlament orientat spre viitorul tehnologic și anume vom vota electronic. Deci, ideea, ați primit cu toții de două ori instrucțiunile pentru votul electronic. O dată le-ați primit pe e-mail, o dată le-ați primit uh, în format uh, pe hârtie, fizic. Cu toate acestea am să vă explic din nou cum se va proceda. Când vom deschide votul, va apărea pe ecranul dumneavoastră acest lucru pe care îl vedeți pe hârtie. Acolo este arătat despre ce e vorba, și anume subiectul votului alegerea ombudsmanului. După aceea vedeți lista cu candidații și apoi vedeți numărul de posturi ce trebuie umplute. Adică numărul de voturi ce pot fi exprimate, nu? Asta e una. Deci este unul, un vot pentru fiecare dintre dumneavoastră. Nu e un vot pe listă, ci un vot unic. Vă rog să plasați cursorul pe numele candidatului pe care doriți să-l alegeți cu tasta albastră pe care o aveți pe consola de vot în partea dreaptă jos. Cu această tastă puteți uh, urca și coborâ în listă. Puteți vota după aceea după ce ați uh, plasat cursorul în numele candidatului dorit de dumneavoastră, puteți apăsa tasta plus sau tasta de abținere. Nu puteți vota nu. Puteți vota pentru o persoană sau vă puteți abține. Haideți să repetăm. După ce v-ați ales candidatul cu acest cursor, cum mi se spune, cu această luminiță care se plimbă pe ecran, după aceea puteți vota pentru sau puteți să vă abțineți. După aceea se va aprinde o steluță lângă numele respectiv. De exemplu, să zicem, avem Placido Domingo cu steluță. Dacă vreți să votați și vreți să rămână secret votul dumneavoastră, puteți elimina steluța. Tot cu tasta albastră cu care ați uh, ales numele candidatului. Deci dacă apăsați pe tasta albastră, dispare steluța și nu mai vede nimeni pe cine ați votat. Cred că am reușit să explic tot ce era de explicat, de aceea vreau să vă întreb acum dacă e cineva care nu a înțeles bine procedura de vot și care mai are întrebări. Sehr schön. Foarte frumos. Ja, bitte sehr. Vă rog. Panie przewodniczący, myślę, że... Domnule președinte, Cred că e lipsit de tact acum să introducem pe listă numele lui Luciano Pavarotti, care, din păcate, nu mai este printre noi. Ok. Hat jemand... Are cineva vreo întrebare legată de tehnică? Das ist nicht der Fall. Nu este cazul, foarte bine. Haideți acum să facem un vot de test. La votul de test apar pe ecran niște nume și puteți alege, exact după cum am vorbit adineauri, uh, un candidat. Conform unui articol specific din regulament, am obligația de a mă asigura înainte de un vot important că cel puțin jumătate dintre deputați sunt prezenți în plen. După părerea mea, sunt prezenți, mai mult de jumătate, dar cu toate acestea, conform regulilor, trebuie să verificăm. Deci puteți alege între Gustav Klimt, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Auguste Renoir, William Turner și Vincent van Gogh. Niciunul dintre aceștia nu se află printre noi, cu toate acestea, uh, mie mi se par în regulă numele acestea ca test. Haideți să deschidem acum votul de probă, doamnelor și domnilor. Votul de probă s-a deschis. Francesca, După ce ați votat, va clipi eh, luminița albastră. Asta înseamnă că votul a fost acceptat. Vreau să vă întreb dacă toată lumea a votat. Bun, atunci se încheie votul. Abgegebene Stimmen Voturi exprimate 617 Avem 89 de abțineri, deci majoritatea este de 309. Nu am ales niciun pictor. Wir kommen jetzt zur Trecem acum la votul adevărat, doamnelor și domnilor. Trebuie să stăm o clipă pentru că sistemul trebuie restartat și între timp vreau să vă spun ce candidaturi mi-au fost transmise. Conform, uh, conform regulamentului de procedură, au fost verificate candidaturile și avem următorii candidați și candidate. Domnul Alex Brenningmeier, domnul Marcus Jäger, doamna Ria Oman-Reuten, doamna Emily O'Reilly, doamna Dagmar Roth-Berend și domnul Francesco Speroni. Bun, sistemul este gata. Haideți să deschidem votul. Haben alle ab toți deputații și-au exprimat votul? Ich frage noch einmal. Vă întreb încă o dată. Toți deputații au ales? Da. Vă întreb pentru a treia oară. Și-a exprimat toată lumea votul? Dacă da, atunci votul este închis. Au fost exprimate 635 de voturi, 78 de abțineri, deci majoritatea necesară este de 320 de voturi, dar nu a fost obținută pentru nimeni. Deci haideți să trecem la al doilea tur de scrutin. Ja, Sie haben recht. Aveți dreptate, mă scuzați. Am greșit, am greșit, mă scuzați. au fost exprimate 730 de voturi. So, meine Damen und Herren, da niemand den... 713, mă scuzați. Oricum, în primul vot nu a obținut nimeni majoritatea, deci votăm din nou. Vom vota din nou mâine. Trecem acum... Berend, acum la votul raportului doamnei roth Berend. Haideți să votăm primul bloc. E vorba de um, primul, vot de, primul bloc de compromisuri. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Al doilea bloc este caduc. La fel și amendamentul 79. Trecem acum la propunerea modificată. Vă rog să ridicați mâna dacă sunteți pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la proiectul de rezoluție legislativă, vot nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Der Antrag ist angenommen. Der Se adoptă. Domnule Șefcovici, vă rog să dați o scurtă explicație, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să folosesc uh, această ocazie pentru a vă mulțumi personal, domnule președinte, dumneavoastră și Parlamentului pentru sprijinul acordat la aceste negocieri extrem de dificile. Știu că fără implicarea dumneavoastră personală și fără abilitățile de negociere pe pachetul CFM, acest rezultat n-ar fi fost posibil. Vreau să mulțumesc din suflet raportorului, doamna Dagmar Roth-Berenz și raportorilor din umbră Baltazar Lichtenberger, Lichström, Karim, Mastokan, Speroni, pentru că am lucrat foarte intens pe acest dosar Presiunile au fost foarte mari în ceea ce privește timpul și cred că am reușit să ajungem la uh, un rezultat onorabil. Sunt foarte încântat de votul de astăzi, domnule președinte, fiindcă prin asta, această uh, regulament aprobat pentru uh, funcționari și prin reformă am demonstrat că serviciul european uh, este în concordanță cu dorințele cetățenilor. Există o dorință pentru economii și pentru modernizare și de asemenea este o decizie decizie bună pentru instituții și pentru personal. Vom putea fi uh, capabili în continuare să recrutăm personal înalt calificat și în același timp votul de astăzi arată clar că să lucrezi pentru instituțiile europene înseamnă nu doar să dai dovadă de angajament și dedicare la nivel european, ci și să ai capacități și abilități pentru a trece proceduri extrem de stricte și pentru a fi gata să lucrezi uh, perioade mai îndelungate bogate de timp și să te uh, pensionezi mai târziu decât majoritatea funcționarilor uh, naționali. În încheiere, dacă îmi permiteți, vreau să spun că acum sunt sigur că prin această modernizare uh, sistemul funcționarilor europeni va putea face față crizelor și provocărilor europene și globale și vom putea lucra asupra unei Europe care să iasă mai puternică în criză decât a fost înainte. Mulțumesc! Mulțumim!

o solicitare de nominalizare a domnului Nicola Gulianici ca membru al Comisiei pentru Afaceri Externe. Există observații? Dacă nu, se aprobă această nominalizare. Bun. Primul dosar este al domnului Mesaros